Cari colleghi, diamo inizio alla... Dragi colegi, să începem voturile. Înainte de a începe voturile, aș dori să vă spun că Comisia Economică a propus o modificare la un text uh, propus de Parlamentul European care va fi publicat în procesul verbal al uh, ședinței conform uh, articolului 216 alineatul 4 din regulament. Această modificare, această rectificare este considerată ca fiind adoptată cu excepția situației în care 40 uh, deputați sau uh, un grup politic, în următoarele 48 uh, de ore cer un vot.